am starting the vote. Could... Trecem la vot. The system is working, so could you open the... Haideți să vedem dacă funcționează sistemul. Haideți să încercăm cartelele de vot. Așadar, un vot de verificare. Stimați colegi, vă rog să votați. Verificăm acum funcționarea sistemului. I'm trying to make. So I have. The, I forgot the card in one two minutes. My assistant. Will... am uitat uh, cartela de vot, dar peste un minut, două, asistenta se va întoarce și mi-o va aduce. Vă rog să țineți cont de mine. Cinc. Lipsește așadar o cartelă de vot. There are two cards in the machines which were not pressed, but one. Sperăm că totul funcționează. Două voturi. This one. Okay. Uh, so first we do the draft uh, regulation. Mai întâi de toate, avizul privind transferul către Tribunalul UE a competenței de a se pronunța în primă instanță. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se adoptă. Which means that the judges will have something to Iată, le dăm ceva de făcut uh, judecătorilor. Deci, judecătorii uh, sigur sunt mulțumiți acum de decizia luată. Trecem la votul următor, raportul anual privind subsidiaritatea, proporționalitatea, compromisul A, cine e pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Continuăm cu amendamentul 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 a fost retras. Amendamentul 12 pentru. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 13 devine caduc. Trecem la compromisul B pentru. Pe două, în două părți. Compromisul B. Prima parte pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Continuăm cu 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 24 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 25 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul C, o singură parte, pentru, împotrivă. Verificăm votul la compromisul C. Votul s-a deschis. Vote is closed. Votul s-a închis. Se adoptă. 11 voturi pentru. Trecem la 28 pentru, 28 pentru. Socialiștii <laughs> împotrivă. Haideți să verificăm, dar cred că se adoptă. The vote is closed. Votul s-a închis. Se adoptă. 30 pentru. S-a adoptat. 15 voturi pentru, 7 împotrivă, o abținere. La votul precedent, amendamentul precedent, 30 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Continuăm cu 37 pentru, împotrivă, verificăm votul la 37, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins 15 voturi împotrivă, 8 pentru. Voi citi uh, rezultatele pentru că văd că nu apar pe ecrane. No, no, so it's only here. So it was 8 to 15. 8 voturi pentru, 15 împotrivă, cum spuneam. 38 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul D pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 45, votăm partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. 46 pentru, împotrivă, verificăm votul la 46, votul s-a deschis, votul s-a închis. respins, 6 voturi pentru, 16 împotrivă, o abținere. 50 pentru, împotrivă, abțineri, respins, compromisul E, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua But I don't have... You vote first part. No, but... So ah, yeah, that's... I don't have... Okay, the second part we Okay, who is in favor? Cine e pentru? Pentru partea a doua a compromisului E, pentru, împotriva, abține, respinsă. Amendamentul 62, pentru, împotrivă, abțineri respins, 64 pentru, împotrivă, abțineri respins. Să verificăm? Nu. Bun. 64. Haideți totuși să verificăm. open. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins 5 pentru, 15 împotrivă, 3 abțineri. 65 acum pentru, împotrivă, abțineri, respins. 66 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem la votul final, vot electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 22 pentru, un vot împotrivă. Felicitări, uh, rezultatul a fost unul bun. We, no, go quickly. Now we, we move to point, not then, because I promised We vote, we go now to... Revenim la punctul 6 de pe ordinea de zi. Este vorba despre revizuirea postelectorală a CFM-ului. Este vorba despre raportul Pedro Silva Pereira. Pedro, ai cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Câteva comentarii doar. Mai întâi de toate vreau să le mulțumesc uh, colegilor pentru amendamente. Majoritatea s-au dovedit a fi foarte utile. Sunt absolut convins că vom îmbunătăți cu ajutorul lor textul. Dați-mi însă voie să subliniez câteva chestiuni. Bineînțeles, Uniunea Europeană se confruntă cu noi provocări uriașe și în acest context trebuie să subliniem uh, provocarea reprezentată de refugiați, uh, provocările de natură teroristă, creșterea economică pe care o tot așteptăm. Ei bine, toate aceste crize necesită mai multă flexibilitate la nivelul regulilor bugetare, trebuie să fie luate în considerare în uh, cadrul revizuirii CFM și s-ar um, putea să fie nevoie chiar de o creștere a pragurilor uh, pentru diferitele rubrici. Deci se pune accentul pe flexibilitatea, flexibilitate, se pune accent pe pragurile existente în cadrul CFM-ului, dar creșterea flexibilității la nivelul alocării fondurilor, bineînțeles, trebuie să meargă mână în mână cu un control parlamentar mai strict. Colegii au vorbit de asemenea despre unitatea necesară la nivelul bugetului european. Totul trebuie să se bazeze pe transparență și răspunderea uh, răspundere parlamentară în fața parlamentelor. Ei bine, aceste idei vor fi incluse în versiunea finală. De asemenea, trimiterea la bugetul zonei uh, Uh, euro, dincolo de capacitatea fiscală, trebuie să fie și ea înscrisă negru pe alb în uh, raportul nostru. În ceea ce privește resursele proprii, eu sunt de părere că acest subiect ar trebui să fie tratat separat. Nu consider că acesta este raportul uh, în care trebuie să tratăm subiectul resurselor proprii. Eventual uh, are o logică trimiterea la sau menționarea dorinței noastre de a se crea resurse proprii noi, uh, dar uh, la asta ar trebui să ne limităm, uh, discuțiile de detaliu ar trebui să fie incluse în alte contexte, spre exemplu raportul Rangel. Per ansamblu, consider că amendamentele depuse pot fi reunite în, în amendamente de compromis uh, logice și raționale și voi organiza o întâlnire cu raportorii din umbră cât mai curând cu putință. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Șöpflin, raportor din umbră de la PPE. In agreement with uh, Mr. Silva Pereira, I think this actually is an important opinion. Sunt de acord cu raportorul. Într-adevăr, raportul este unul foarte important. Cu toții suntem de acord că ne confruntăm cu o serie de uh, provocări majore și în momentul în care vorbim despre CFM, e clar că trebuie să spunem că CFM-ul trebuie să țină cont de aceste crize pe lângă refugiați, terorism, etc., mai putem adăuga și alte tipuri de crize, dar nu are sens să intrăm în detalii. Flexibilitatea are corectă, un deziderat corect, dar e greu de atins, încă neapărat cu Uniunea Europeană și, prin urmare, în contextul acesta, uh, discuțiile despre resursele proprii ar trebui să fie ponderate. Dar bine, subiectul trebuie să fie discutat și uh, probabil că trebuie să fie discutat într-o manieră cât mai aprofundată cu putință, pentru că până la urmă și subiectul acesta va afecta viitorul integrării europene. Vă mulțumesc foarte mult, uh, sunt de acord cu dumneavoastră, amendamentele sunt de mare ajutor. Mulțumesc! So the other shadows, uh, Acum următorii raportori din umbră. Nu știu dacă domnul Görens stă în partea altă e sau nu e. Nu pare să fie în sală. Pascal Duran? Sau cineva de la Verzi? Nici? Atunci Fabio Castaldo. Ma, o clipă era aici. Domnule Ajdovski, am să mă exprim în limba polonă. Bardzo dziękuję panu posłowi Pereira za przygotowanie. Aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru că a pregătit acest document și eu cred că ar fi bine să încercăm să oferim oarecare stabilitate și predictibilitate a cadrului financiar multianual. Sunt de acord, politica financiară și bugetară a Uniunii Europene trebuie să fie una flexibilă, deoarece ne stau în față multe provocări, așa cum am discutat această dimineață și așa cum a reamintit uh, domnul raportor, terorism, refugiați și așa mai departe pot înțelege aceste lucruri. Cu toate acestea, CFM trebuie să fie stabil și precis. Prin urmare, sunt de acord cu domnul Șeflin. Ar trebui să avem o procedură accelerată în ce privește resursele proprii, pentru că acest lucru ar fi foarte important în acest dosar. Este foarte important să găsim un just echilibru între stabilitate și flexibilitate. Mă gândesc la potențialele amendamente, modificări, rectificări ale CFM. Încă o dată mulțumesc și aștept cu interes să conlucrăm și pe mai departe. Grație. E... Mulțumesc. Dacă mai dorește cineva să intervină? se in shadow hanno, hanno finito, ma io... Dacă au terminat, terminat raportorii din umbră, vreau, bineînțeles, și eu să mulțumesc raportorilor din umbră pentru acest aviz uh, scurt, e adevărat, din pricina regulilor care impun uh, dimensiunile sale, însă el cuprinde toate aspectele cheie ale revizuirii cadrului financiar multianual și merge chiar dincolo de acesta. Pentru că revizuirea actuală nu va putea probabil să introducă deja chestiunea resurselor proprii în ce privește pragurile maxime, așadar, dar poate să înceapă dezbaterea privind flexibilitatea, dar și realinierea plăților cu angajamentele. Chestiune care actualmente este reprezentat de o diferență mult prea mare și care duce la o îndatorare mult prea mare a Uniunii. În aviz, totuși, se spune câte ceva în legătură uh, cu felul în care, chiar în cadrul acestei reviziuri, revizuiri poate să fie considerate anumite angajamente pe viitor, resurse proprii, un buget UE, ei bine, și acesta ar putea să fie, cu multă bunăvoință din partea statelor membre, ar putea să fie așadar acest buget UE constituit chiar în această fază intermediară de revizuire, pentru că vă reamintesc că Parlamentul a cerut nu un review, ci deci, o revizuire, nu doar o analiză a stării de fapt și revizuirea presupune chiar modificarea da, a, a, a, sumelor și poate că odată cu amendamentele depuse de raportor s-ar putea sublinia acest aspect absolut esențial în cadrul dezbaterii privind revizuirea, pentru că eu am senzația că statele membre nu vor face decât o review, adică o analiză și o mică modificare la buget, cu mici flexibilități pe aici, pe acolo, dar nu o revizuire în regulă care presupune resurse sporite pentru atâtea angajamente care între timp au fost stabilite de Consiliu sau care sunt pe cale să fie exprimate, cum ar fi migranții, treaba, problema cu migranții, cu refugiații, cu um, securitatea, paza de coastă um, comună la frontierele externe. Toate astea presupun bani. Și dacă nu dorim ca acești bani să fie luați de la politica de coeziune sau de la politica agricolă, asta e tot ce ar mai lipsi, atunci de unde luăm acești bani? Deci aici trebuie reamintită această idee, cum că vorbim despre o revizuire care ar putea chiar și în această fază să fie cât se poate de utilă. Mulțumesc și felicitări! Thank you. Mulțumim. Mercedes, există alte înscrieri la cuvânt? Domnul Pereira. Mulțumesc. Câteva cuvinte în concluzie pentru a le mulțumi colegilor pentru observațiile făcute. Și haideți să subliniem uh, care e miza aici cu revizuirea CFM. E un lucru chiar foarte important. Într-o vreme în care Uniunea Europeană se confruntă cu provocări uriașe, a ne uita din nou la mijloacele pe care le avem la dispoziție este până la urmă un test de credibilitate pentru Uniune atunci când vorbim de angajamente și de răspuns la provocările momentului. După exercițiul destul de dezamăgitor de alcătuire a CFM-ului în prima instanță, Parlamentul a solicitat un proces aprofundat de revizuire, care se petrece acum. Și într-o vreme în care problemele nu fac decât să se răutățească, iar cetățenii europeni sunt conștienți de toate acestea, ce mai rău lucru pentru Uniune ar fi să nu poată fi în măsură să ofere un răspuns pe măsura gravității situației. Deci trebuie să vedem dacă sunt destui bani disponibili care sunt plafoanele în bugetul uh, momentului și toate aceste lucruri trebuie dezbătute în special în ce privește instrumentele de flexibilitate în cadrele CFM și dacă aceste lucruri sunt adecvate pentru a aduce un răspuns problemelor. Trebuie să păstrăm stabilitatea. Unii colegi au uh, subliniat deja acest punct deosebi atunci când vine vorba de scopurile principale ale Uniunii și mă gândesc îndeoseb la coeziune. Banii trebuie să alocați în mod specific pentru a merge acolo unde e nevoie de ei. Prin urmare, aștept cu interes contribuțiile colegilor Va exista o întâlnire a raportorilor din umbră cât de curând și am încredere că împreună vom fi în măsură să obținem un larg consens. Vă mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumim! Dacă alți colegi nu doresc să intervină în acest moment, atunci mă pun de pe ordinea de zi anume e-democrația în Uniunea Europeană, potențial și provocări. Pe 29 octombrie 2015, domnul Ramon Haureghi a fost numit raportor pentru un uh, raport din proprie inițiativă privind e democrația în Uniunea Europeană, potențial și provocări. Uh, Comisia CULT, în persoana doamnei Isabela Dinolfi, va oferi un aviz potrivit uh, regulii 53 din regulamentul de procedură. În ultima noastră ședință de pe 14 martie, AFCO a organizat o audiere publică pe acest subiect al democrației. Ceea ce înseamnă că în acest an am dorit să ne concentrăm pe noi modalități inovatoare ale democrației și putem să ne aducem contribuția încercând să consolidăm participarea cetățenilor și încercând să-i atragem din nou către un angajament cât mai activ. Potrivit articolului 11 al tratatelor, se arată că instituția, citez, prin mijloace specifice va oferi cetățenilor și asociațiilor reprezentative șansa de a uh, face cunoscute opiniile lor și a face schimb de opinii mm, ce privește toate arele de acțiune ale Uniunii. E motivul pentru care noi intenționăm să explorăm posibilitățile pe care ne le oferă tehnologia digitală, așa încât uh, toată lumea să poată participa la viața democratică a Uniunii. Și acum am să dau cuvântul raportorului nostru, domnul Haureghi. Dumnealui ne va prezenta un document de lucru pe această temă. Vă rog, domnule Haureghi, aveți cuvântul. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Întâi de toate, vreau să vă spun, stimați colegi, că această dezbatere asupra e-democrației sau democrației digitale, indiferent cum o numim, e o temă suficient de vastă pentru a fi conștienți de faptul că trebuie să încercăm să vorbim în termeni concreți despre această temă, o temă importantă și care face obiectul astăzi a diverse cercetări, pentru că mai toate universitățile din lume analizează această temă. Există o bună practică în multe țări din lume. Practici care ne-ar permite ca în Parlamentul nostru să comandăm și noi niște studii uh, despre democrație. Haideți să fim concreți. Ce putem obține cu acest raport? Democrația, sistemul nostru de coabitare, de libertăți. E bine, această democrație nu o duce prea bine. E prima mea constatare. Și în acest fel abordez raportul meu motivele crizei democratice, a discreditului rezervat instituțiilor, motivul deteriorării relațiilor dintre politicieni și cetățeni, ei bine, toate acestea au făcut obiectul la numeroase studii, rapoarte, cărți. Dar, în linii mari, putem spune că cetățenii percep politica Uh, ca fiind tot mai complexă și mai departe de ei. Iar din punct de vedere tehnic, e tot mai dificil să explicăm deciziile pe care noi le luăm cetățenilor. E mai dificil pentru ei să înțeleagă multe din deciziile noastre, în special în domeniul economic sau piețe financiare uh, care limitează exercitarea democrației directe. Globalizarea, de asemenea, pune probleme pentru că ea restrânge cadrul democratic. Uh, în multe situații. Teoreticianul Roderick a uh, indicat acest triunghi nefericit pentru a trage concluzia că cu cât globalizarea e mai mare, cu atât mai puțină democrație rămâne. În plus, s-a rupt și contractul social în sensul clasic al termenului, pentru că uh, statul, sistemul politic nu mai e perceput de cetățeni ca ceva care îi protejează. Ei văd că există tot mai puțină protecție asupra vieților lor și în felul acesta cetățenii se îndepărtează tot mai mult de politicieni, de politică, de instituții. Democrația o duce prost. Apoi, rețelele, tehnologiile, informatica, mecanismele de comunicare noile media, rețelele sociale, ei bine, reprezintă tot atâtea instrumente care ar putea eventual ameliora democrația. E practic o întrebare pe care vă lansez. Încercăm să abordăm aceste probleme pentru a găsi acel instrument care să ne permită să recuperăm un, o relație mai bună între clasa politică și cetățeni. E o relație care, așa cum știm, uh, se ofilește. Raportul preia definițiile pe care doctrina le-a formulat și trebuie să facem o distinție între trei concepte tehnologia, pe de o parte, mm, sunt uh, tehnologiile informației și comunicării, sectorul public, vorbim de o ameliorare de prestarea serviciului public de către guverne, vorbim de guvernanță digitală, e-guvernanță, care să fie transparentă, să informeze, să permită dezbaterea, așa încât deciziile uh, politicienilor să fie mai aproape de cetățeni. Și mai vorbim și de e-democrație, atunci când utilizăm tehnologiile informației și comunicării pentru a crea canale pentru acțiunea politică pură, alegeri, vot electronic, parlament electronic, inițiative electronice, sondaje, o democrație tot mai intensă la nivelul rețelelor. Apoi, uh, facem și un bilanț un istoric a ceea ce s-a făcut deja. Au existat multe inițiative aici la noi în Parlament, la Comisie, la Consiliul Europei. Există bune practici și în statele membre. Un alt capitol e dedicat riscurilor. Riscuri potențiale ale unei uh, expansiuni a ideii, dar care nu preține seama de punerea în aplicare. proiectul meu de raport indică cinci probleme care nu pot fi trecute cu vederea. 1. Fractura numerică, fra, fractur, fractura digitală. Nu toată populația are acces la internet. Apoi o altă problemă e frauda electorală, dacă vorbim de sisteme electronice de vot. În al treilea rând, protecția vieții private și a datelor personale. Sunt elemente uh, decisive în dezbatere. În al patrulea rând, dezbatere încă și mai interesantă. Întrebarea e dacă rețelele sunt sau nu spațiul potrivit pentru dezbatere. Aceste rețele sociale exprimă ele ceea ce am putea numi o dezbatere aprofundată, cu discernământ. Uneori, rețelele sociale nu fac decât să mm, pună în contact poziții mai degrabă minoritare. Cu cât există mai multă transparență, cu cât deschidem mai larg porțile informației asupra guvernanței, cu atât mai mult aceste informații și instrumente vor fi monopolizate, dar, din păcate, nu de, um, de cetățeni, ci de grupuri de interese care acaparează spațiul public în beneficiul unor interese private sau corporatiste. Experiența practică o demonstrează. Adesea sunt tocmai cei care utilizează cel mai mult aceste rețele sociale și aș încheia printr-o referință la calea de urmat. Care sunt elementele care ne-ar putea ghida? Există câteva categorii din punctul meu de vedere. Pe de-o parte, inițiative pe care Parlamentul European ar trebui să le propună. Creșterea participării active a publicului larg în forumurile existente pentru a lărgi dezbaterea, a încuraja schimbul de opinii și, pe de altă parte, schimbul de bune practici. Pe de altă parte, a permite, prin intermediul tehnologiei informației și comunicării, accesul transparent la informație, ascultarea activă ce privește e-guvernanța. Apoi să creăm relații de colaborare cu universitățile și centrele de studii pentru a promova cercetarea și punerea în aplicare a noilor instrumente. În fine, a lua în calcul riscurile pe care le-am citat deja, așa încât în, în utilizarea instrumentelor de comunicare să nu pierdem sensul însuși al democrației. Apoi, promovarea unei colaborări europene în special în ce privește transparența Uniunii Europene și, în fine, a oferit partidelor politice noi instrumente de deschidere și de conectare cu afiliații și simpatizanților pe scurt, orice mecanism de deschidere a partidelor către cetățeni. E un document scurt, așa cum știți, Aici, la Parlament, suntem limitați în numărul de caractere de utilizat într-un text și mulțumesc serviciilor uh, comisiei noastre care m-au ajutat în elaborarea documentului, dar deocamdată nu putem merge mai departe în prezentarea ideilor noastre. Obiectivul principal al documentului însă e de a face o descriere, o descriere serioasă și riguroasă a acestei dezbateri politice. Democrația noastră, crizele ei, dar și oportunitățile pe care le oferă tehnologiile informației și comunicării. Sistemul reprezentativ nu vrem să-l schimbăm, ci vrem doar să-l ameliorăm, să-l perfecționăm și sperăm să o putem face prin noile mijloace tehnologice. Eu unul nu cred că tehnologia este panaceul ce va transforma democrația și va rezolva toate problemele poate totuși să fie un instrument de perfecționare, dar nu pentru a schimba uh, substanța democrației noastre. Ce vrem până la urmă? O descriere obiectivă, echilibrată între risc și potențial și, în plus, o foaie de parcurs care să fie utilă inclusiv la nivel național de care să beneficieze partidele, media. Documentul e de 5 pagini și aștept cu interes sugestiile dumneavoastră înainte de a lansa un text mai complet. Sigur, așteptăm și avizele celorlalte comisii parlamentare Însă aștept cu interes experiențele și sugestiile dumneavoastră. Cred cu sinceritate că putem ameliora democrația cu acest document. Mulțumim. Domnul Preda acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și raportorului, raportorilor, pentru documentul de lucru o să mă concentrez pe trei aspecte. În primul rând, justificarea sau expunerea de motive. De ce acest raport? Asta la începutul documentului. Eu uh, sunt de acord cu ideea conform căreia între cetățeni și oamenii politici uh, relația este destul de tensionată, dar de fapt și apatică, Uh, bazată pe dezamăgire, dar și pe radicalizare exprimată în mod uh, bizar. Gândiți-vă la mișcarea uh, aceea la Nuit Bou în Franța, care continuă de, și continuă de ceva vreme, tot un reflex al radicalizării. Însă cred că nu trebuie să uităm un lucru slaba participare la alegeri, atunci când alegerile nu sunt obligatorii, votul este obligatoriu, este o dimensiune interesantă pentru mine. Și citind prima parte a documentului, această expunere de motive, parcurgând așadar această parte, și sper că nu o să fie supărat pe mine, domnul raportor, am obsezația că citesc un manifest al Partidului Socialist, programul său de lucru, pentru că e clar că globalizarea este o amenințare, piețele financiare trebuie să fie controlate. Ce mai spune? Deoarece ele restricționează hotărârile politice, guvernanța monedei euro, deci cumva și o critică a austerității. E foarte clar că nu toate familiile politice se vor recunoaște în acest raport pentru că vedem lucrurile diferit, nu așa, în funcție de grupul politic căruia îi aparținem. Nu trebuie să intrăm într-o dezbatere de acest gen, de între politici, nu asta trebuie să facem. Cred că trebuie să ne mobilizăm cu toții pe mobilizarea, pe participarea politică, să nu ne concentrăm așadar pe legătura dintre economie și politică, pentru că filozofiile noastre sunt diferite, ci să ne concentrăm pe criza politicii și dincolo de economie și dincolo de globalizare să ne concentrăm pe tot ce înseamnă politica, politica în democrație, în e-democrație. Părțile sale cele mai problematice, așadar. Și, într-adevăr, asta trebuie să se desprindă din raport, ideile politice și nu alte speculații care țin mai mult de ideologia noastră sau de ideologiile noastre respective, cât privește perimetrul în care se înscrie acest subiect. A doua mea observație, așadar. Sunt de acord cu raportorul acesta spune că nu trebuie să inventăm o, o definiție pentru democrația digitală, ci să ne bazăm pe ceea ce există deja, ceea ce ne-a produs, de pildă, Consiliul Europei. Și aș zice că trebuie să delimităm mai bine scopul, obiectivul acestui raport, ce dorește el, pe ce să ne concentrăm. La paginele 3 și respectiv 4 să intre în amănunt, uneori poate prea mult, Uh, în legătură cu uh, starea în care se găsește uh, această e-democrație în Uniunea Europeană, diverse exemple de țară, votul electronic în Estonia, ceva extraordinar, tot felul de alte inițiative, finanțată de comisie, studii ale Parlamentului nostru, inițiativa cetățenească. Dar care este scopul, vă întreb? Ne concentrăm pe statele membre sau pe nivelul european? sau pe ambele. Dar uh, haideți să fie clare lucrurile, eu asta aș sugera, pentru că în caz contrar s-ar putea să amestecăm totul. În orice caz, eu salut diversele inițiative, dar eu nu aș pune un semn al legalității între, de pildă, democrația digitală în Estonia și, pe de altă parte, un site internet, cât de bun o fi el. Una este să ai o democrație electronică, cum este cea din Estonia, și alta este să ai un site pe internet. Uh, bineînțeles că asta este un model, cel estonian, care poate să fie urmat. Bineînțeles că poate să fie urmat dacă se dorește asta. Eu una aș face-o. Deci, iată, încă o dată există diferite modele, diferite experiențe și ele au uh, valori diferite. Apoi, ce recomandări ne propunem să formulăm cu acest raport. Consider că există, într-adevăr, o adevărată provocare în acest sens. Propunerile noastre ar putea să vizeze reîntoarcerea cetățenilor în politică că există tot felul de manifestări haotice, iraționale împotriva politicii în aceste condiții, ce să, să propunem alternative simple, clare, pentru a se reconecta cetățenii la uh, politică, pentru că tocmai conectarea este un termen care este în rezonanță cu uh, tot ce înseamnă universul digital. Aici se subliniază importanța reducerii diferențelor uh, de acoperire digitală, faimoasa fractură digitală. Și deci toate aceste idei conexe, învățarea continuă, accesul la tehnologii, eu m-aș concentra mai mult pe asta decât să speculăm și să amestecăm capra cu varza, și uh, punem accentul pe obsesiile ideologice ale fiecărui grup în parte. Haideți să ne menținem într-un cadru cu propuneri de politică, pentru că miza este, bineînțeles, deosebit de mare. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Iajovski, din partea ECR-ului. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Nu vreau să îl acuz pe raportor pentru că își uh, exprimă propriile păreri și pentru că ne dă uh, punctul său de vedere ideologic vorbind, uh, diversitatea e întotdeauna de dorit, însă ar trebui să încercăm să facem în așa fel încât documentul final să fie unul pertinent, eu cred că avem un început promițător, dar cred că trebuie să ne dorim un document cât se poate de concret. Așadar, aș face o propunere. Am putea să organizăm o audiere publică, concentrându-ne pe acele noi instrumente care permit dezbaterea politică. Am putea să avem audiere, nu așa, cu cei din uh, lumea universitară, de pildă, Asta ar fi foarte util, am putea să avem noi uh, idei și o plus valoare clară pentru raportul nostru, așadar, pentru a putea să propunem așa noi forme de democrație, noi forme de expresie politică, noi forme de participare sau de expresie a opiniilor politice. Ar fi bine să ne întâlnim cu cercetători, universitari, cu experții care se ocupă de acest subiect al uh, democrației participative și cu noua formă pe care o îmbracă politica online. Asta ar fi foarte interesant, zic eu. Maite, mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Trebuie spus că sunt fascinată de tot ce ne spune domnul raportor și eu sunt spaniolă și am fost uh, formată de către iezuiți. Și eu înțeleg ce abordare e el, destul de scolastică, înțeleg un debate, Avem tot felul de definiții și, de asemenea, își dorește o dezbatere de idei care poate să deschidă anumite, anumite orizonturi. Mi se pare foarte interesant, mai ales dacă ne uităm la paginile 4 și 5 din documentul său. Este foarte clar că subiectul poate fi circumscris sau nu într-un alt perimetru, dar este foarte clar că domnul raportor ne spune ce crede el că sunt ideile principale care trebuie să fie conținute în raport. S-ar putea să nu fim de acord pentru că avem alte orientări politice în funcție de grupul căruia aparținem în Parlament. însă, cred că tot ce înseamnă riscurile și oportunitățile acestea sunt bine prezentate în raport. Uh, și tehnologia poate să creeze inegalitate. Vedem asta dacă ne uităm la copiii noștri, la nepoții noștri, la ce perspective au ei și internetul, gestionarea internetului este greu de stăpânit între ghilimele. E greu să ai o dezbatere rațională unor pe internet. E prea mult uh, sentiment. Și ce putem să facem? Să permitem partidelor politice să aibă posibilitatea să își recruteze, între ghilimele pe internet uh, Uh, admiratorii și așa mai departe. Net. Nu neapărat internetul să fie forumul principal de discuții raționale, cred că partidul, acolo se discută lucrurile cu adevărat, dar se pot face lucruri și pe internet. În orice caz, raportul uh, este foarte bun și sunt foarte inspirată ca să propun și eu amendamente și idei și așa mai departe. Doamna Spinelli de la GUE. Mulțumesc foarte mult, Danuta. Înainte de toate, vreau să mulțumesc colegului uh, Aureghi pentru această primă versiune, care mie nu mi se pare așa de ideologizat, mi se pare că el este o fotografie fidelă a realității și realitatea este că uh, democrația este în profundă criză. Chiar dacă raportul este la început, el conține o serie de sugestii care merită să fie explorate în continuare, de pildă o încurajare la o participare mai mare a cetățenilor, un acces generalizat la tehnologii și atunci să se depășească acea faimoasă fractură digitală și să, să promoveze um, cooperarea europeană pentru ca să avem o transparență maximă. Îmi place de asemenea trimiterea la nevoia de a Uh, respecta uh, cât se poate de mult uh, datele personale și viața privată. Și asta în condițiile în care aceste tehnologii sunt tot mai prezente și deci datele personale, viața privată sunt importante aici. Aș sublinia câteva aspecte generale care mi-ar place să figureze în următoarea versiune a raportului. În primul rând, dezvoltarea e-democrației trebuie să fie abordată uh, într-un, uh, într-o idee de proces, de progresie. Adică e vorba de un continuu, cetățeanul să fie informat, format înainte ca să meargă la vot analiza e-democrației nu poate să se concentreze numai pe lanțul ultim al acestui proces, pentru că nu trebuie să avem democrație digitală numai pentru a, a valida niște decizii deja luate de sus în jos și pentru a reafirma status quo cu noi instrumente și noi tehnologii. E-democrația trebuie să fie realizată pornind de la condiții care permit în primul rând, uh, uh, un acces la instrumentul tehnologic, asta în primul rând, și, deci, asta, de asta depinde democra- funcționarea democrației însăși. Astfel, trebuie să fie realizate condițiile de dezvoltare socială a persoanei, care să poată, într-adevăr, să participe activ la acest proces democratic. Iată de ce consider că în raport trebuie să se facă o trimitere la tot ce înseamnă pilonul social european, care să permită să se depășească multiplele mm, obstacole economice și sociale care împiedică participarea efectivă a cetățenilor. În al doilea rând, consider că e-democrația este un corolar al conceptului însuși de democrație, care astfel uh, presupune o extindere maximă a drepturilor și valorilor care stau la baza democrației noastre constituționale, iar asta presupune o serie de garanții solide care să fie un punct de plecare pentru că exercitarea democrației să fie autentică. Aceste garanții uh, nu pot să însemne decât drepturi uh, foarte clare ale persoanei și uh, se pot regăsi și în aplicarea efectivă a protecției acestor drepturi fundamentale. Vreau să reamintesc că în Italia, pe 28 iulie anul trecut, a fost adoptată de către Parlamentul nostru o cartă a drepturilor pe internet care arată care sunt uh, aceste garanții garantate în spațiul online. În primul rând, drepturile fundamentale ale persoanelor. Sunt convinsă că este un instrument asemănător ar putea și ar trebui să fie adoptat și pe planul Uniunii Europene. Al treilea aspect, așa cum a fost bine de către domnul raportor, este necesar să se garanteze un acces mai amplu și efectiv la serviciile internet, nu numai uh, cât privește uh, difuzarea acestor tehnologii, ci pur și simplu accesul la informația online într-o condiții de transparență. Participarea la procesele democratice este bazată pe cunoaștere și cunoașterea trebuie să fie considerată ca un fel de bun comun. Cunoștințele, mai bine zis. Asta ar însemna acces universal pentru toți, fără discriminări, în condiții de egalitate, bazat pe eliminarea simultană a oricăror um, obstacole în care exercitării de pline a acestor drepturi. Asta înseamnă în același timp o obligație negativă pentru uh, șefii de stat și de guvern, inclusiv pentru uh, liderii europeni, uh, în sensul de a nu impune bariere și cenzure, chiar și atunci când ei consideră că trebuie să se impună astfel de obstacole și bariere din motive de siguranță și securitate națională. E vorba deci de o cunoaștere profundă sau cunoștințe profunde. Eu nu cred că știința, vreau să vă spun, este o știință autentică și cunoștințele aflate pe internet uh, ar fi doar un mozaic de cunoștințe fără prea mare valoare. Eu nu cred asta. Eu cred că cunoștințele și cunoașterea se găsesc pe internet. Însă eu nu înțeleg uh, de ce să considerăm că cunoașterea este apanajul numai universului din afara universului digital și asta pentru că într-adevăr am observat că democrația este în criză și pentru că mijloace de comunicare um, noi uh, sunt pe internet. De asemenea, să se favorizeze programele de e-learning, învățare pe internet, pentru ca cetățenii să au mai multe instrumente um, pentru a utiliza aceste tehnologii, începând cu, cu anii de educație școlară, apoi consolidarea acestor concepte de participare și de transparență. În acest sens, voi propune, ca și raportor din umbră, la întâlnirile pe care le vom avea în curând, voi propune o altă serie de măsuri care să se ia la nivelul Uniunii Europene și vreau să dau trei exemple de astfel de măsuri. 1. Reforma regulamentului 211 uh, pe 2011, astfel încât inițiativa cetățenească să devină un instrument de participare democratică obligatoriu luat în considerare și urmat și de un, un proces de monitorizare. Mi s-a părut uh, impresionantă ca să folosesc un eufemism, uh, uh, starea de uh, complezență cu care a întâmpinat Comisia Europeană criticile la care a fost supusă inițiativa cetățenească. S-a spus atunci că e prea curând ca sistemul acesta să fie revizuit și mi-amintesc ce a spus Mao Zedong uh, când vorbea despre Revoluția franceză, atunci când a fost întrebat despre Revoluția franceză, Mao Zedong a spus, e prea devreme să se știe, să se spună. It's too early to say, ar fi spus Mao Zedong, așa a spus și Comisia Europeană, a reacționat ca Mao Zedong. Și voi cere apoi o lege europeană pentru a proteja pe acei dătători de alarmă, whistleblower, care să se, po- să poată într-adevăr să permită o libertate uh, a informației pe internet și care să permită un control democratic pe internet. Apoi, cred că este de dorit, de asemenea, să avem eventual uh, o extindere a um, sistemului de referendum, dar pe plan european. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, Barbara! Domnul Duran nu este aici. Dorește cineva să vorbească numele său? O persoană. Cine? Terry Și apoi, Max, și tu poți să vorbești. Thank you. Thank you, Chair. Uh, uh, Permite-mi la... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să încep cu o întrebare. Mi s-a părut foarte interesant fragmentul acesta în, în raport, dar poate că n-am înțeles eu corect uh, fragmentul. Se menționează de două lucruri acesta în raport. Se menționează că democrația nu e într-o situație prea înfloritoare în momentul de față. Uh, Presupun că raportorul nu consideră că sistemul democratic este unul falimentar, ci presupun că se referă mai degrabă la legitimitatea care ar fi acum uh, uh, nu, nu neapărat garantată din perspectiva unora. Cred că asta uh, se vrea, se spune în acel fragment. Haideți să pornim de la această a doua interpretare și tocmai pentru a îmbunătăți situația se propune toată această, tot acest sistem de consultări permanente. Da, toate bune și frumoase. Eu consider că trebuie să fim precauți în momentul în care vorbim despre democrația digitală, de parcă democrația ar consta doar în dezbateri uh, și alegeri. Nu mai există și o latură socială a democrației. Dacă ne gândim la implicarea democratică a cetățenilor, da, e bine. Dar, mai întâi de toate, trebuie să-i sensibilizăm pe cetățeni la aceste teme, să uh, îi educăm de asemenea în domeniul politic și poate că lucrurile acestea uh, lipsesc uh, din raportul nostru. Ba, la punctul 4 se vorbește despre colaborarea cu uh, universitățile, etc. Dar la capitolul E-democrație, eu cred că nu trebuie să uităm rolul jucat de conceptul acesta în sistemul de învățământ. Și pe plan cultural, da, Uh, putem discuta și despre planul cultural, dar parcă școlile sunt mai importante. Ce putem face la nivelul școlilor? la școală îi putem familiariza deja pe tineri cu toate, tot instrumentarul digital. Tocmai vorbesc despre elevi, despre școlari, pentru, tocmai pentru că, neavând încă dreptul de vot, vot ei pot fi sensibilizați și învățați uh, și familiarizați cu conceptul de e-democrație. Prin urmare, poate că ar trebui să vorbim despre uh, școli, despre centrele de învățământ uh, în raportul nostru și trebuie să spunem că um, cetățenii trebuie să se pregătească pentru genul acesta de instrumente încă din cea mai fragedă pruncie. Și că, de asemenea, uh, cetățenii trebuie învățați de mici că tema aceasta e una de interes general și permanent. Uh, nu o temă care apare așa din când în când uh, la patru ani la alegeri. Doamna Dinolfi. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte, și mulțumesc și colegului care a scris uh, un prim uh, raport, o primă versiune care mie mi se pare bun. În ciuda faptului că este prima versiune și pentru că el a spus într-adevăr că cetățenii uh, și atitudinea lor arată există o criză de legitimitate și de neîncredere a cetățenilor uh, în Uniunea Europeană și asta s-a văzut uh, prin abstenționismul masiv la alegeri. Eu fac parte din mișcarea 5 stele și așa cum știți probabil, unii dintre dumneavoastră, noi ne-am născut pe internet și am folosit uh, înaintea multora aceste instrumente tehnologice noi. Și nu pentru că noi nu dormim, așa cum a spus colegul Preda, Mie îmi place să dorm. Da, pentru că noi am văzut că aceste instrumente noi sunt uh, foarte interesante și se pot folosi tocmai pentru a ne apropia de politică. Riscurile există, de bună seamă. Riscurile pe care, care, pe care le-a, le-a, le-a enumerat și colegul. Uh, dar uh, avem aceleași riscuri și dacă nu folosim instrumentele electronice, de pildă. S-au menționat riscurile legate de instrumente lobiști, dar și acum avem parte de presiuni din partea lobiștilor, chiar dacă nu folosim instrumentele electronice. Frauda electorală și asta se petrece acum, chiar dacă nu trecem prin votul electronic. Este important să nu uităm aceste aspecte negative, însă, bineînțeles, nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece și nici uh, să nu ne speriem ca să nu schimbăm nimic. Educația, bineînțeles, prin deformație profesională sau pentru că fac parte, de fapt, din Comisia Cultură, dar să nu uit uh, nici uh, pregătirea mea, da, și pentru mine Educația este foarte importantă și ea trebuie să fie abordată în amonte, înainte de orice altceva. La Comisia Cultură am aprobat uh, un raport uh, care se numește Media Literacy for All, adică o alfabetizare media pe internet pentru toată lumea, o conștientizare a funcționării acestui instrument, care este internetul, care nu poate să fie folosit uh, ori și cum. Însă și aici, și chiar și astăzi, problemele persistă. Uh, cetățenii nu-și cunosc reprezentanții și nu au uh, educație civică și aceștia probabil că nici nu vor uh, merge la alegeri și nu vor face niște alegeri în cunoștință de cauză. Sau poate că vor fi niște votanți impulsivi. Și dacă dorim să păstrăm uh, și să menținem uh, minunata democrație europeană, trebuie să avem o viziune pe termen mai lung pentru ca să uh, marginalizăm aceste mișcări extremiste care au vânt un pupa astăzi în Europa. Și cât privește uh, Avizul pe care noi îl vom redacta la Comisia Cultură vom promova cu siguranță cele mai bune practici și mă gândesc la anumite proiecte deja realizate, apoi proiectele publice, cum ar fi cele pe care le-a organizat Parlamentul European, să nu lăsăm totul pe mâna sectorului privat. Pentru mine, de asemenea, este important să avem această cultură a software-ului gratuit și să nu revenim tot timpul la logica profitului și a pieței. Deci este important de asemenea să avem reguli clare ce privește viața privată și să adoptăm instrumente care de fapt au fost deja adoptate și testate în diverse părți ale Europei. Și în sfârșit, eu înțeleg că poate să vi se pare puțin ciudat, puțin uh, prea nou pentru unii care poate sunt mai în vârstă, însă este un instrument uh, deosebit de interesant. Mă refer la internet și tocmai asta ne va ajuta foarte mult să-i readucem, să reapropiem pe cetățeni de Uniunea Europeană. Anderson, merci. Mai sunt trei vorbitori, uh, domnul Anderson, uh, domnul Schöpfling. Uh, începem cu Maxa. De la bun început vreau să spun că documentul este unul foarte interesant. Am două propuneri de făcut și două comentarii. Propunerile mai întâi. Eu cred că ar fi mult mai ușor dacă cetățenii europeni și uh, societatea civilă ar avea cum să urmărească procesul legislativ. în ziua de astăzi, dacă vrei să fii informat sau să influențezi cumva procesul legislativ, uh, trebuie fie să ai legăturile corecte, contactele bune, fie să plătești lobbyiști. Dar dacă am pune la dispoziția tuturor pe internet informațiile acestea, cred că impactul ar fi unul imens. În timp, bineînțeles, pentru că mai întâi oamenii ar trebui să înțeleagă ce li se oferă. A doua propunere poate controversată, dar eu consider că ea trebuie să fie făcută. Ei, într-un document de genul acesta, eu cred că Parlamentul European n-ar trebui să se ascundă după deget și să vorbească despre distorsionările care ar putea avea loc la nivelul actu- uh, muncii legislative a uh, Parlamentului, uh, efectul pe care informațiile masive le-ar disponibile tuturor le-ar putea efect, le-ar putea avea. Noi am, cons- uh, am uh, analizat situația și ne-am dat seama că, până la urmă, efectele sunt unele negative și majore. Domnul Wieland ne spunea ieri uh, ne dădea ieri câteva statistici. Ei bine, toate aceste uh, informații pe care le uh, punem la dispoziția cetățenilor sunt, până la, până la urmă, nu cu toatele utile. Domnul Vilan ne spunea ieri despre statisticile legate de numărul de informații cu privire la uh, declarațiile și prezentările făcute de eurodeputați în uh, diferitele ședințe. Ei, sunt multe, sunt multe și unele dintre ele nu sunt uh, utile. Uh, astfel de prezentări, intervenții se fac de dragul unui rating și nimic mai mult. Revenind însă la subiect, uh, votarea, votul electronic este, unul, este o idee până la urmă periculoasă. De ce? Pentru că dacă sistemul de vot nu este, nu poate fi verificat, atunci rezultatele pot fi uh, cele false. Uh, Uh, în cazul uh, Estoniei, uh, sistemul nu poate fi verificat de un organism independent. Trebuie, în Estonia există încredere, încredere investită în cei care se ocupă de evaluarea votului. Deci dacă există acest risc, uh, dacă nu există acest control, atunci există și riscul nemulțumirilor, nemulțumirilor apărute în rândul cetățenilor, dar și în rândul partidelor politice care participă la alegeri într-un asemenea sistem. Un asemenea sistem la nivelul Parlamentului European ar fi o mare, mare problemă. Și încă ceva, folosirea uh, informațiilor uh, de către lobbyiști. Se vorbește de, în raportul acesta despre informațiile puse la dispoziția cetățenilor, uh, care sunt folosite din, de cele mai multe ori de către lobbyiști. Eu sunt suedez. Bineînțeles că vă dați seama de la bun început că nu sunt de acord cu această abordare. Bine, în Suedia ne-am dat seama că transparența e ceva bun. De cele mai multe ori, jurnaliștii uh, solicită informațiile. Jurnaliștii folosesc informațiile și asta înseamnă că cetățenii au încredere în sistem. Politicienii, administratorii fac mult mai puține greșeli, uh, uh, tocmai pentru că știu că activitatea lor va fi analizată de către jurnaliști. Sistemul acesta este unul bun și, până la urmă, crește, creează un cadru de informare echitabil. De ce? Pentru că toți cei care doresc să fie informați află aceleași lucruri. Nu doar cei, mai, uh, cei care cunosc persoanele uh, potrivite sau lobbyiștii pot avea acces la informații. Bine, mai sunt și alte aspecte, dar pe care le vom discuta uh, pe viitor. Doamna Mercedes Preso. Mulțumesc. Și aș dori să mulțumesc lui Ramon pentru acest document care este dens și important și ne dă o primă ocazie de dezbatere și de reflexie. Apoi sunt convinsă că tu vei prelua cum vrei dori tot ce spunem noi astăzi, dar este foarte clar că când tu pui un anumit diagnostic al situației, uh, eu sunt de acord uh, cu ce spui tu în legătură cu starea democrației noastre astăzi, dar nu cred că asta va face parte neapărat din raportul propriu-zis. Este mai mult uh, ceva um, ca o expunere de motive, ca o provocare la dezbatere. Pe bună dreptate s-au făcut anumite observații în legătură cu faptul că ne să ne concentrăm mai mult pe nivelul european, pentru că aici potențialul este mare și favorabil, potențial de folosire a tot ce înseamnă Uh, internetul și schimburile online, pentru că suntem peste 500 de milioane de internet, de cetățeni ai UE și deci să ne întâlnim, să discutăm pe internet și asta înseamnă o mai bună organizare pentru asta. De asemenea, să vedem care ar fi acele reguli comune, zic eu, util acest exercițiu, uh, reguli comune pentru toate statele membre în materie, dar bineînțeles nu obligatorii, pentru că vorbim despre, vorbim despre propuneri legislative și despre un raport. Iată, cred că acestea fiind spuse, putem să ne apucăm de lucru. Apoi ai făcut o distinție între e-democrație, e-guvernanță uh, și e-governance și e-guvern. În fine, în ce privește e-governance, guvernanța electronică, suntem de acord că instrumentele digitale, atunci când ele sunt disponibile, în ambele sensuri, material, pentru că există conexiunea, ci și, și de asemenea capacitatea fizică de a le folosi. În fine, aceste instrumente sunt foarte utile pentru a ajuta pe cetățenii să contacteze administrația, pentru că demersurile s-au mulțit și cetățeanul astăzi poate să facă multe lucruri pe internet, asta îi mult viața. Și cred că nimeni nu se poate opune acestei îmbunătățiri uh, vizibile a instrumentelor. Însă trebuie să garantăm, uh, bineînțeles, accesul la conexiune, la acoperire pe teritorii, pe teritoriile mai ales cele rurale, montane, montane izolate, care au probleme de conexiune. Și apoi și capacitatea persoanelor nu, poate, nu, nu este întotdeauna aceeași sau nu este suficient de bună. Aici se poate, se poate acorda sprijin pentru asta. De ce să nu existe niște ghișee, niște locuri unde să se ducă oamenii uh, să poată să facă niște demersuri pe internet fără să trebuiască să te plaseze foarte mult pentru asta. Apoi, uh, acest lucru eminament democratic care este gratuitatea adică să existe Wi-Fi pentru toată lumea, în mod gratuit, ca să nu fie acces numai pentru cei care au bani să-și permită accesul și conexiunea. Și de aici și alte probleme care pot fi uh, abordate, pentru că, bineînțeles, trebuie să începem de cu începutul. Dacă n-ai conexiune, atunci ai uh, dacă nu despre conexiune, dacă nu ai conexiune, de aici pornește și inegalitatea. Cât privește e-guvernanța, faptul că se pot face consultări uh, electronice, asta este absolut esențial pentru Uniunea Europeană. Consultările realizate aici, la Bruxelles sau în vreun stat membru, afectează, de fapt, foarte puține părți interesate. Eu cred că un atu al Uniunii Europene, nu suficient cunoscut de cetățeni, și părțile interesate, este faptul că se pot declanșa consultări publice înainte, în timpul și după adoptarea anumitor decizii și hotărâri politice majore. Deci se pot face consultări de-a lungul întregului proces. Nu e cunoscut asta de multă lume și aș pune o consultare rece, aș pune între ghilimele, care nu presupune mari dezbateri furtunoase, ci este un proces democratic uh, clasic, tradițional. Pentru că, bineînțeles că atunci când mergi la vot trebuie să fii informat. Și informația poate să uh, apară și prin această e-guvernanță. Altfel nu s-ar putea. Deci și aici trebuie să vedem în ce măsură se garantează calitatea acestor consultări, dacă apar probleme, dacă informația este distribuită tuturor celor care au fost consultați, dacă toată lumea cunoaște faptul că poate să fie consultată, că poate să participe la consultări. Multă lume nu știe treaba asta și încă o dată, după aceea cetățenii spun că Uniunea Europeană nu este transparentă, uh, dar informațiile există, însă nu parvin tuturora. Și apoi problema complicată a e-democrației, consultarea uh, mai fierbinte, aș spune așa, care poate să însemne ce? Referendumuri sau alt gen de consultări pe tematici fierbinți din punct de vedere politic. Și aici Asta îmi amintește mie, păstrând proporțiile, eh, de dezbaterea pe care am avut-o cu democrația eh, participativă, când au început întâlnirile de tip Porto Alegre, care apoi s-au răspândit în toată lumea, în încercarea nu de a se substitui democrației reprezentative, ci pentru a avea instrumente care să sprijine, să completeze democrația reprezentativă prin forme de participare democratică nu generice, ci structurate. Și atunci aici apare tema structurării acestor consultări mai fierbinți, punctuale, că e vorba de referendumuri sau altele. Aici tematica asta este foarte importantă tot așa de importantă este să se dea uh, garanții cum că accesul este pentru toată lumea și că informația aceasta este distribuită peste tot. Eu cred că sunt încă multe de făcut în acest sens, însă sunt de acord cu colegul care spunea că nu trebuie să ne fie teamă de a greși pentru că întotdeauna se poate greși. E firesc. Însă trebuie să punem la punct instrumente de participare care să garanteze calitatea acestor consultări. Caracteristica democrației reprezentative este că avem un corp electoral stabil, bine definit, cu reguli stabile, bine definite uh, și apoi uh, subiectul deciziei care alege executivul într-un context cât se poate de stabil, de previzibil, de bine definit, uh, constituit prin Constituție, etc. Însă, participarea are alte caracteristici mai uh, vagi, mai informale. Și dacă dorim ca această consultare ne dorim ca ea să ia niște proporții, să aibă cu adevărat loc pe internet, trebuie să existe niște reguli și aici. Acces, să nu se multiplice subiecții sau votanții în mod artificial și să fie o adevărată participare și nu să, fie, să ne trezim într-o situație în care ne înșelăm este foarte clar că este foarte fascinant acest subiect, pentru că dacă instrumentele există, cetățenii ne solicită să le fol- folosirea lor. Deci, pentru că e foarte clar că ei își doresc să uh, participe, dar pentru asta nu trebuie neapărat să se îmbrace frumos, să ducă într-o uh, la o ședință, uh, să se deplaseze în alt oraș, la o reuniune. E clar că participarea directă, fizică, presupune niște eforturi. Pe când participarea online ne garantează o participare, dar uh, mult mai facilitată, mai uh, posibilă. Îmi pare rău, președinte face uh, îmi facem niște semne, îmi dau seama, dar uh, subiectul este cât se poate de fascinant. <laughs> George, să nu te uiți la mine dacă vrei să vorbești mai mult. Bine, voi fi nu foarte succint, dar succint. Revin la două dintre comentariile făcute deja. Dezbaterea mi s-a părut foarte interesantă. Domnul Anderson are dreptate când spune că încercăm să cuantificăm ceea ce nu poate fi Uh, nu poate fi uh, cuantificat. În ceea ce privește ratingul, ratingul nostru, da, s-ar putea alege un alt uh, sistem care să prezinte mai bine activitatea noastră. În ceea ce privește Estonia, da, are dreptate, sistemul acolo se bazează pe încredere. Dar nu cred că încrederea este neapărat o condiție sine qua non dacă ne dorim ca sistemul de votare electronică să uh, funcționeze. Nu Mao Zedong uh, fă, făcuse, uh, dăduse acel citat. Era cu totul altcineva. Un alt Uh, doamna Spinelli, uh, uh, Kissinger spunea că Mao Zedong făcuse declarația respectivă. Dacă îl cunoști pe Joe Lai, atunci îl poți întreba dacă, dacă el a spus asta sau nu. Domnul Schöfling, citește, te rog, citește și alți gânditori chinezi și îți vei da seama că sunt mult mai rafinați decât Mao Zedong. Bun, acum revenind la subiect. În dimineața aceasta am uh, participat uh, la o întâlnire cu comisia uh, se, întâlnirea se referea la, la inițiativa cetățenească. Comisia nu vrea să se, să se grăbească prea tare cu această inițiativă. Uh, Cam asta este mesajul pe care l-am extras din întâlnire. Acum, raportul. Într-adevăr, tema este foarte inter- interesantă. Amintiți-vă că am avut și eu un raport privind inițiativa cetățenească europeană și vor, vorbeam în raportul meu despre o inițiativă digitală cetățenească la nivel european. E nevoie de o interfață între cetățeni și decidenți. Și se pune întrebarea cum ar putea fi structurată această interfață. Și acum trec la un alt subiect. Agenda digitală, iată, este în curs uh, munca, realitatea cotidiană se schimbă. Există din ce în ce mai mulți roboți care execută o mulțime de activități pe care în trecut le consideram a, a putea fi exercitate doar de către oameni. Uh, o mulțime de, de, de profesii vor, înce- uh, vor începe să dispară din pricina sau datorită te- noilor tehnologii. Este un lucru înfiorător, dar și îmbucurător în același timp. Problema este că politi- politicienii nu țin cont de aceste noi realități și nu încearcă să se adapteze suficient de repede la aceste noi realități nu cred că digitalizarea va scuti viața politică sau lumea politică. Eu cred că digitalizarea își va lăsa amprenta și asta în mod evident și asupra activității politice. Și tocmai de aceea îmi dau seama că, îmi dau, îmi dau seama că vom avea nevoie de tot mai mulți specialiști în IT. Acesta este domeniul de creștere, dar nu pentru toată lumea. După aceea, constat în același timp că tânăra generație se simte așa ca peștele în apă printre uh, noile uh, instrumente digitale. Dar, chiar dacă tinerii sunt uh, atât de largul lor, Uh, să nu uităm că mai există și un procent tot mai mare de bătrâni în Europa și acești uh, cetățeni în vârstă trebuie să fie la rândul lor inițiați în tehnologia modernă. Uh, trebuie să ne gândim în mod serios la lucrurile acesta și cu siguranță măsurile de educare a, a persoanelor în vârstă nu vor fi ieftine deloc. Mulțumesc! Da, ai avut dreptate în ceea ce privește citatul. Sunt uh, încântat de faptul că, iată, adevărul a ieșit la iveale, spune domnul Schöpfling. Nu, e pentru că e, e de la PPE, domnul Schöpfling. Iată, am încheiat lista vorbitorilor. Poate că și Ramon vrea să comenteze. În loc de decir que todas las aportaciones me han parecido... În primul rând, să vă spun că toate comentariile, toate observațiile mi s-au părut foarte interesante și că vor îmbogăți documentul, fără îndoială. Nu avem timp acum să mă opresc la fiecare detaliu, dar cred că dezbaterea a fost de un nivel înalt. Și aceste observații foarte riguroase ne-au îmbogățit. Mă vor ajuta să reformulez documentul și să integrez pentru data viitoare aceste idei. Am putea sigur avea și o audiere. Dar am organizat în trecut deja o audiere pe această temă și nu știu ce crede doamna președinte despre posibilitatea invitării altor experți. Uh, Cred însă că trebuie să avem o abordare concretă. Pentru că asta mi-au cerut și colegii, majoritatea lor, să fim mai concreți, să nu ne pierdem în uh, formule, în explicații să, redicăm un document, să redactăm un document concret cu toate observațiile care ni s-au făcut și eu cred că putem avea o reuniune înainte chiar de a avea acest document final. Președinta, propunerea prin urmare este ca la sfârșitul lui mai să avem următoarea uh, ședință de comisie. Între timp putem avea un schimb suplimentar de opinii Astfel vei putea pregăti un document în care să incluzi deja unele comentarii culese din discuția de azi. Prezentarea proiectului de raport pe 13 iunie, 1 iulie termen de depunere amendamentelor, așa încât să le putem analiza în septembrie. Se corectează președinte, sigur nu februarie. Uh, și votăm cândva în octombrie. Înțeleg că Ramon este deschis la comentariile colegilor. Acum, dacă îmi permiteți trei minute să vă informez uh, cu privire la deciziile luate de coordonatori azi, după care vom trece la ultimul punct de pe de zi. Deci, coordonatorii au decis astăzi, uh, relativ la câteva numiri, avizul raportului jurii, monitorizarea aplicării legii europene 2014, îl preia domnul Adam de VNF. Avizul pentru control, Comisia de Control Bugetar, raportul privind avertizorii și protejarea intereselor financiare ale UE, merge la Messerschmitt. Am discutat și uh, tema grupului de lucru care a început să funcționeze pentru ce interpretarea și implementarea acordului interinstituțional pentru mai bună legiferare și va fi coprezidată AFCO și juri și se va întâlni lunar, în principiu. Raportori din umbră, în ambele, com, din ambele comisii trebuie să participe, potrivit regulii 55. Am, e vorba de uh, un efort comun al celor două comisii. Există o echipă administrativă care susține acest proiect. Am discutat nevoia de a amâna audierea de pe 11-12 iulie în ce privește implicațiile constituționale ale referendumurilor pe teme europene. În iulie ar fi mai bine să discutăm rezultatele referendumului britanic și să revenim la această audiere ceva mai târziu, după vacanța de vară. De asemenea, am căzut de acord ca în contextul noi decizii în ce privește uh, lărgirea are de aplicare a rapoartelor de implementare decisă în Comisia Președinților, Conferința Președinților, AFCO uh, va formula aceste rapoarte de implementare asupra două rapoarte. Acum putem lansa acest efort, raport de implementare în ce privește mm, prevederile din tratate relativ la Parlamentele Naționale, raportor Paolo Rangel și apoi Barbara Spinelli de la GUE pentru implementarea Cartei Drepturilor Fundamentale în cadrul instituțional UE. De asemenea, suntem de acord că în ce privește acest raport de implementare să avem un sistem potrivit căruia doar trei rapoarte de acest gen să fie în lucru în paralel și vom respecta regula din regulament, adică 12 luni, perioada în care Raportul, raportul trebuie finalizat în comisie. Apoi am decis uh, asupra bugetului 2017, aviz AFCO, Șeflin fiind raportor. E o procedură foarte specială și am fost de acord ca amendamentele ca amendamentele AFCO să fie introduse în engleză până pe 6 iunie, datorită procedurii care nu ne permite o, o procedură standard. Trebuie să adoptăm și avizul la ședința noastră din iulie, uh, amendamentele bugetare fiind introduse pentru plenară până la 1 septembrie. Deja, dacă acceptat, l-am mandatat pe George Shefflin uh, care să adapteze amendamentele noastre bugetare la poziția Consiliului în ce privește proiectul de buget. Deoarece dispozițiile vor veni într-un moment în care ar fi imposibil să avem o uh, ședință ordinară AFCO. Iată deciziile coordonatorilor. Dacă nu sunt proteste, înțeleg că le acceptați și trecem la ultimul punct de pe ordinea noastră de zi, anume raportul Schöpflin, instituirea unui mecanism al UE privind democrația, statul de drept și drepturile fundamentale. George mm, oferă un aviz extins pe marginea raportului LIBE. Uh, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Am cooperat îndeaproape cu Libe, lucrurile s-au petrecut bine, raportor e Sophie Intveld și nici nu mi-amintesc cât de multe ședințe am avut, dar ceva de genul 6 sau 7 întâlniri, mai ales la Strasburg, câteva și aici. Raportul lui Sophie Inveld este acum disponibil și, practic, ce face ea, și aici intră și avizul meu, vine cu ideea de a avea un acord interinstituțional care să se asigure că mecanism, cele trei mecanisme sunt sincronizate. Unu, Parlamentul, un cadru pe care l-am discutat, cred, deja în comisia noastră. Comisia a lansat uh, acest proces pe 11 martie 2014 prin uh, doamna vicecomisar Reding. Uh, e un mecanism utilizat în cazul Poloniei de data aceasta. Apoi Consiliul, grație președinției italiene, are un sistem de peer review, dacă vreți, adică niște discuții pe temente drepturile omului. Președinția olandeză este foarte activă, dacă înțeleg eu bine. Unul din argumentele mele în fața lui Sofie Velie, este esențial ca toate aceste trei mecanisme să meargă în această direcție, să fie coordonate. Cred că acest lucru a fost preluat, de unde și sugestia unui acord interinstituțional. Ce mai e important în raportul lui Sofie e creează un uh, board de evaluator care să monitorizeze uh, lucrurile, un fel de tablou de bord, um, cum există cel pentru justiție. Dacă citiți raportul ei, veți recunoaște sigla DRF, Democrație, Stat de Drept și Drepturi Fundamentale. Pregătiți-vă, deci, pentru această sigla. ce am putut eu să ofer prin aviz. Ori de câte ori se aplică acest mecanism, acest lucru trebuie să se facă în mod echitabil uh, fiecărui stat membru și nu poate fi utilizat împotriva anumitor state membre, dar nu și altora. În plus, are nevoie de un temei juridic. Pentru moment nu are un temei juridic. Uh, și dacă tot vorbim despre temei juridic, deocamdată avem doar procedura de infringement și articolul 7. Nu există nimic intermediar. Asta e întreaga poveste. Vă reamintiți probabil în ce fel, acum trei ani, ce patru miniștri de externe spuneau ar trebui să avem un mecanism intermediar. E bine, iată, acesta e. Dar el nu are temei juridic. Consiliul a făcut lucrurile foarte limpezi. Asta înseamnă că nici azi, nici mâine, ci cândva, în viitor, vom vorbi din nou despre schimbarea tratatelor. Alminter, nu putem constitui un temei juridic. Un lucru care nu va fi ușor. Nu va fi ușor să sincronizăm cele trei mecanisme, schimbarea tratatului, temeiul juridic, iar nu vor fi ușor de obținut și nu cred că trebuie să intru în mari detalii pe tema asta. E important ca mecanismul să nu fie politizat, pentru că e o arie foarte sensibilă. Dacă mecanismul e perceput ca uh, politizat, atunci își pierde eficacitatea. Distinția e sustenabilă. Aș mai spune ceva și despre amendamente. Am primit 81 de amendamente, pentru care vă mulțumesc. Majoritatea sunt foarte utile, chiar dacă unele, practic, uh, nu sunt în atenția avizului meu, ci mai degrabă vizează raportul lui Sophie Intveld. Și pe cei care urmăresc acest filon tematic, i-aș încuraja să introducă amendamente la raportul lui Sophie Invelt. Voi avea o întâlnire, curând o întâlnire cu raportorii din umbră și cred că putem obține niște compromisuri decente și, încă o dată, mulțumesc tuturor, pentru că a fost un exercițiu foarte interesant. Eu am învățat foarte mult. Vă mulțumesc. Mulțumim, George. Acum, Pedro Silva Pereira pentru socialiști. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș începe prin a-i mulțumi domnului Șeflin a dat dovadă de mare deschidere pentru a ne permite să progresăm și a obținut un larg consens. Cred că prima sa observație e importantă. A conlucra cu LIBE e foarte important și ideea unui acord interinstituțional pentru a coordona instrumentele disponibile în uh, ce privește democrația, asta, de drept și drepturile fundamentale, este o idee foarte bună și un pas în direcția cea bună. Ar putea aduce lucruri bune. Multe amendamente, într-adevăr, au fost introduse, dar acest lucru trebuie văzut ca un semn de cooperare constructivă cu siguranță acesta a fost cazul cu amendamentele introduse de grupul meu. Vroiam doar să menționez două, trei lucruri. Mai întâi. Faptul că mașinăria pe care Comisia a lansat-o Uh, oarecum temeiul articolului 7 continuă să fie importantă pentru că până la urmă se aplică în aspectele cele mai controversate ale uh, politicilor interne ale Uniunii. Și aș relua exemplul Poloniei. Referiri la acest instrument trebuie făcute în corpul documentului. Dar referirea la o schimbare a tratatelor Eu cred că în sine e un lucru delicat și noi nu prea suntem îngândați cu formularea aleasă. Pentru că fără îndoială, un nou instrument care va aduce un nou cadru de sancțiuni, va cere și niște modificări ale tratatelor. Însă, alternativa ar fi un fel de mecanism complementar față de ceea ce articolul 7 face deja posibil. Iată de ce, haideți să nu vorbim doar despre schimbarea tratatelor, să nu uh, alegem doar această posibilitate, pentru că va dura foarte mult să obținem o astfel de schimbare a tratatelor. Un alt element important pentru noi e referința la ce ar putea face în viitor Parlamentul European ideea unei dezbateri anuale pe această temă cu uh, cadre, ținte, benchmarks, ținând seama de uh, modalitățile de supraveghere. Toate acestea ar aduce valoare adăugată și ar fi un instrument suplimentar. Există și alte elemente în text la care ne vom opri, dar noi ne referim doar la cele mai uh, importante, având încredere că raportorul va analiza cu atenție cele ce se petrec la libe. Însă, cum spuneam, grupul meu este gata încă de la următoarea întâlnire a raportorilor din umbră să coopereze în mod constructiv pentru a obține un rezultat bun. Domnul Iașdowski. Bardzo serdecznie dziękuję panu. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc și eu raportorului pentru acest aviz. Într-adevăr, vorbim aici de două lucruri diferite. Pe de-o parte, e vorba de raportul lui Sophie Inveld, în care s-a schimbat mult situația, foarte dinamică acolo. Raportorul își dorea un nou pact, un nou acord care să constituie temel juridic pentru acest mecanism al uh, democrației statului de drept. Unii eurodeputați au înaintat amendamente așa încât acest acord să fie semnat de statele membre un nou pact în ce privește controlul democratic, statul de drept. Ceva mai târziu, această idee a fost schimbată și se vorbește acum de un acord interinstituțional care să ofere noi mecanisme de control și supraveghere democratică. Poate că obținem un acord interinstituțional pentru mai bună legiferare, pentru că asta vizează relațiile între cele trei instituții. Cu toate acestea, ar fi greu de acceptat ideea unui acord interinstituțional privind uh, care să aibă efecte asupra unei uh, părți terțe, respectiv asupra statelor membre. Nu e intenția mea să subminez efortul doamnei Intveld și să subminez uh, ideea de a proteja statul de drept. Cunosc evenimentele politice din Polonia, vor înțelege că eu am sugerat un compromis o soluție de compromis în ce privește Curtea Constituțională Polonă. Cu toate acestea, atunci când dezvoltăm noi mecanisme ce vizează democrația, statul de drept și așa mai departe, e nevoie de un temei solid în tratate. Ori avizul domnului Șeflin eh, trebuie salutat în acest sens. Apreciez sugestia dumneavoastră pentru că Uh, reintrăm pe calea cea bună, calea legalității. Propunerea diferă atunci când vine vorba de controlul democratic. Aici avem o propunere de un acord între instituțiile europene și parlamentele naționale. Cum văd eu lucrurile, Asta duce mai departe ideea prezentată în documentul de lucru și ar însemna o conferință anuală pe bază voluntară în ce privește statul de drept și democrație, iar acest lucru e fezabil, pentru că s-ar baza pe un acord între instituțiile europene și parlamentele naționale. Cu toate acestea, soluția alternativă, așa cum a fost ea propusă de doamna Intveld, nu are absolut niciun temei în tratate. Se bazează pe un potențial acord interinstituțional, dar avea mai apoi, ar avea mai apoi efect asupra statelor membre și acest lucru nu se justifică în tratate. Iată de ce salut în mod deosebit avizul domnului Schöfflin care spune mereu că trebuie să respectăm tratatele, care este imparțial și care spune că trebuie să evităm politizarea acestui subiect. Eu nu voi introduce amendamente, inclusiv pentru raportul doamnei Intfeld, dar doresc să repet. Sunt foarte impresionat de avizul domnului Șeflin. care respectă întocmai tratatele și propune un mecanism vizând statul de drept care să fie compatibil cu tratatele și care este fezabil în circumstanțele actuale. Mulțumim pentru alde Pagaza Urtumdua. Mulțumesc, doamnă președinte. Și noi mulțumim raportorului, pentru că de fiecare dată face eforturi și el ne spune că a învățat multe, dar și noi am învățat foarte multe de la el. Am introdus câteva amendamente preocupările noastre sunt comune. Vorbim de non-politizarea și examinarea obiectivă a controlului democratic. Un lucru foarte important pentru a garanta continuarea democrației și că democrația rămâne în continuare demnă de articolul 2 al tratatelor. Studiem acum un mecanism instituțional care ne va permite să lucrăm pe mai departe. Instrumentos juridicamente vinculantes tengamos avem instrumente care sunt juridic obligatorii, există posibilități care ne ghidează, așa încât să menținem calitatea democrațiilor noastre și controlul democratic potrivit articolelor din tratate și cred că vom putea lucra pe mai departe alături de raportori și unii deputați vor putea introduce amendamente, uh, nu doar în ce privește avizul, ci și raportul. Cred că tema este una foarte interesantă. Eu sunt un deputat nou și am multe de învățat, dar pot să spun că libertatea e una din temele cele mai importante pe care noi putem lucra. și mai ales într-un moment atât de dificil precum cel prezent. Uh, Președinta Costas Crisogonos nu e prezent, prin urmare, din partea verzilor, Josef Maria Tericabras, te rog. Mulțumesc foarte mult. Foarte scurte inform- uh, comentarii din partea mea, două. Cât privește consensul eu cred că există un oarește consens general dacă ne uităm la tratatul de la Copenhaga. S-a spus acolo că toate statele care intră în Uniunea Europeană trebuie să respecte anumite reguli, dar nu avem un mecanism de conformare. Asta este problema. În ce privește baza juridică, temeiul juridic. Nu există niciun fel de competență generală în domeniul drepturilor fundamentale, însă cred că e suficient să avem voință politică și pentru mine exemplul uh, suprem este Agenția Europeană pentru Drepturi Fundamentale, care, nu a, care a fost stabilită, deși nu exista o competență specifică și pe baza unui temei juridic uh, universal, aș zice, articolul 352 din TFUE și iată cum arată un mecanism de conformitate care poate fi creat dacă există voință politică. Este ceva ce a fost realizat cu această înființare a Agenției pentru Drepturile Fundamentale. Mulțumesc! Doamna președinte continuă fără microfon. Mulțumesc foarte mult. Domnul Castaldo nu-l văd în sală, nu văd și alți reprezentanți din grupul său. Nu știu, mai dorește cineva să intervină? George, vrei să mai spui câte ceva? Da, vreau să mulțumesc tuturor participanților la această discuție. Mulțumesc! Probabil că votul va avea loc pe 13 mai, dacă totul merge așa cum trebuie. Dacă merg lucrurile și la, așa cum trebuie la Libe, Libe se gândește să voteze pe 30 iunie. cred că am terminat cu punctele de pe ordinea de zi. La 12 pot să vă spun că avem următoarea ședință pe 30 mai. E numai o întâlnire de jumătate de zi. asta e tot. Am terminat. Și doamna președinte mulțumește și interpreților.